Ok. Dear colleagues, may I ask you... Bun, dragi colegi, v-aș ruga să luați loc. Este o plăcere să avem această întâlnire comună cu Comisia de Control Bugetar și dumneavoastră, stimată doamnă președinte Gresle. Aș dori să îl să, să o salut pe doamna Mizum Mattens și Sabine Weizschlecker, președinte a Bordului de supraveghere a BCE, Comisia Econ, se bucură să poată beneficia de prim, părerea cursii de conturi după prima auditare a BCE în ceea ce privește fondul mecanismul unic de supraveghere. și avertizează cu privire la evoluțiile recente din sectorul bancar. Econ acordă o atenție deosebită în urmărirea activității BCE în acest pilon a Uniunii Bancare. Acum trei săptămâni, Econ a votat cel de-al doilea raport din propria inițiativă, am făcut inventariat evoluțiile din 2016 și facem trimitere la rapoartele speciale ECEA, în, ce, în special în ceea ce privește schema de uh, personal și independența. Ingrid, dacă dorești să adaugi ceva ca introducere. Da, ne bucurăm să putem prezenta acest raport uh, împreună și cred că e mai bine să nu mai pierdem prea mult timp cu cuvintele de introducere și să uh, dăm cuvântul uh, Martin să ne prezinte situația. Mulțumesc uh, pentru ocazia de a vă prezenta primul raport al Curții de Conturi Europene în ceea ce privește mecanismul unic de supraveghere. Cunoașteți contextul. A fost o inițiativă ca urmare a crizei și în 2012 liderii europeni au decis ca băncile să se supună um, criteriilor microprudențiale din um, mecanismul de supraveghere. După După o supraveghere laxă, timp de mulți ani, multe uh, instituții bancare s-au adresat uh, guvernelor pentru susținere, care au trebuit să folosească banii contribuabililor. Pentru a reduce astfel de riscuri pe viitor, politicienii europeni ar uh, decis crearea MUS. Intenția a fost să se creeze un uh, sistem care să fie ancorat la PCE și care să supravegheze în mod direct aproape 130 de grupuri bancare majore care să cuprindă 1200 de entități supravegheate și de asemenea să gestioneze supravegherea microprudențială în zona euro în ansamblu așa a fost conceput sistemul în care și autoritățile competente la nivel național să efectueze o serie întreagă de funcții. De pildă, să își mențină întreaga autoritate în ceea ce privește protecția consumatorului, uh, proceduri împotriva spălării banilor și de asemenea în ceea ce privește micile bănți. În plus, ar fi pus la dispoziție și resursele pentru supravegherea microprudențială efectuată de către BCE. Dat fiind anvergura proiectului, Curtea de Conturi a decis să auditeze acest proiect care s-a concentrat asupra modului în care s-a creat acest sistem complex, cum s-a organi- și-a organizat munca, ce structură de guvernare a creat, cum abordează uh, gestiunea și responsabilitatea și cum anume s-au folosit resursele inspecțiile atât la fața locului cât și uh, în rest. În ceea ce privește sistemul de supraveghere, acesta a fost pus pe picioare destul de rapid și au fost recrutați circa 1300 de um, persoane, un număr destul de mare. Totuși, datorită complexității, noul sistem este o provocare și se bazează în mare măsură pe coordonare și comunicare între staful BCE și Uh, personalul care participă din statele membre. Am constatat de pildă că și Consiliul de Supraveghere al Mecanismului Unic de Supraveghere nu, nu verifică bugetul pentru activități și resurse umane, pentru că acestea au rămas sub autoritatea bordului executiv al BCE. De asemenea, am constatat că în timp ce BCE-ul este ținut în baza legislației de a face o distinție clară între funcția de monetară și cea de supraveghere. Anumite departamente BCE oferă servicii pentru ambele funcțiuni. Și în același timp, nu am constatat că riscurile au fost corect abordate pentru a minimiza riscurile în efectuarea acestor două funcțiuni. În plus, am mai constatat că BCU nu a analizat corespunzător nevoile de personal în prealabil și, prin urmare, există un deficit de personal în momentul de față. De asemenea, am mai constatat că în efectuarea supravegherii directe pentru cele mai mari grupuri bancare trebuie să bazeze pe resurse de personal care sunt oferite de autoritățile naționale. În uh, supravegherea directă, fiind 120 de grupuri bancare majoră, uh, vizitele la fața locului ar trebui să aibă un rol important, însă doar 12% din uh, inspecțiile de fața locului au fost conduse de stafful BC. Toate celelalte au fost conduse de personalul autorităților competente. Apoi am mai fost mirat să constatăm că nu ține doar de resurse de personal insuficiente la începutul sistemului, ci manual de supraveghere mai stipulează că inspecțiile la fața locului de regulă trebuie să fie conduse de autoritățile competente naționale. Aici am găsit o tensiune între intenția clară a legiuitorului, cum că BCE-ul ar trebui să supravegheze direct 120 de bănci majore și aceste aranjamente care țin de resursele umane, în special în ceea ce privește conducerea acestor echipe de inspecții. Am mai constatat că, în general, nu sunt suficiente resurse de personal atât în uh, echipele comune de supraveghere, cât și în echipele de inspecție. Acest lucru a fost confirmat și de o comunicare din partea Bordului de Supraveghere de acum un an circa. În acest sistem complex, în care resurse de personal vin din partea BCE și din partea autorităților naționale competente, o problemă rezită și în faptul că nu există un sistem sistem de evaluare pentru performanțele resurselor umane care vin din partea autorităților naționale. BCB-ul răspunde, dar nu are un sistem de evaluare a personalului care vine din partea autorităților naționale. De asemenea, nu poate influența evaluarea uh, acestui personal sau promovarea acestora în autorități naționale, pentru că în anumite țări acest lucru ar contraveni chiar legii. Acestea au fost principalele noastre constatări. Acum trebuie să spun că am reușit să evaluăm eficiența operațională a gestionării BCE prin inspecții la fața locului, dar și uh, din documente, doar în parte, pentru că <clears throat> nu am beneficiat de toate documentele de care ar fi fost nevoie. BCU a considerat că solicitarea noastră a depășit mandatul nostru. Totuși, noi am considerat că este prerogativa auditorului să definească ce documentație este necesară pentru a efectua auditul. Curtea își uh, evaluează opțiunile pentru a aborda această chestiune și va transmite legiuitorului una, o opinie și în acest sens. Mai trebuie să spunem că experiența noastră a confirmat ce au uh, manipulat și instituțiile naționale, că există un decalaj major după uh, introducerea mecanismului de supraveghere, pentru că uh, competențele de supraveghere pentru BC nu acoperă întregul domeniu de aplicare care fusese înainte de competența autorităților de reglementare națională. Am formulat o serie întreagă de recomandări pe care le-am grupat în 13 grupuri și BCE-ul a acceptat 12. Cea pe care nu a acceptat-o pe deplin se referă la procesul bugetar unde noi am constatat că întregul sistem, de fapt, se luptă cu resurse insuficiente. Am considerat că bordul de preveghere ar trebui să aibă influență mai mare sau cel puțin să aibă mai mare influență asupra bugetului. Totuși, BCE-ul a considerat că Consiliul de Supraveghere nu poate avea funcție de supraveghere în ceea ce privește resursele umane și bugetul, pentru că nu este uh, organism decizional în cadrul BCE. Iar uh, mecanismul de supraveghere este considerat uh, ca uh, legislație secundară. Am ridicat în discuție și problema serviciilor partajate, care vin să susțină ambele funcții și BCE-ul a spus că o separare completă a reduce eficiența și a spori costurile. Totuși, aș dori să se noteze că recomandarea noastră nu a fost ca serviciile partajate să fie eliminate complet, însă riscul unui posibil conflict de obiective, ca de pildă la nivelul serviciului juridic, ar trebui abordate în prealabil și reduse în mod sistematic. În final, cu excepția chestiunilor de acces, am constatat că personalul BCE a fost foarte cooperant în redactarea raportului nostru și foarte atent la preocupările pe care le-am ridicat în discuție. Așa cum vă spuneam, BCE-ul a acceptat 12 din cele 13 recomandări formulate de noi și, uh, și în cazul acesteia din urmă doar uh, la o parte s-au format obiecții. Mulțumesc uh, foarte mult. Acum Uh, Sabine Lautenschläger. Mulțumesc foarte mult, stimați membri ai Parlamentului, stimați membri ai Curții de Conturi. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați acordat-o să comentez rezultatele analizei efectuate de către Curtea Europeană de Conturi. Și dați-mi voie să spun că noi salutăm această perspectivă externă a Curții de Conturi în ce privește eficacitatea uh, mecanismului de supraveghere, pentru că există în continuare nevoie de îmbunătățire și vom ține seama de recomandările curții, încercăm chiar să am început să le implementăm. Este vorba despre uh, un proces decizional care să poată fi uh, foarte transparent și în anul trecut nu am introdus doar statistici bancare pe site-ul nostru, ci și noi instrumente de comunicare, cum este un newsletter pe care le emitem cu regularitate și uh, diverse uh, workshop-uri pe care le organizăm. Ne uh, consultăm cu Uh, toți cei care fac parte din acest uh, sector uh, în legătură cu instrumentele utilizate. Încercăm și să prezentăm planurile de acțiune, măsurile de follow-up în urma recomandărilor primite de la Curtea de Conturi, inclusiv în ce privește organizările acțiunilor de inspecție, orice activitate de uh, pregătire profesională și, bineînțeles, că va trebui să ținem seama și de um, constrângerile legislative și să colaborăm cu legiuitorul în acest punct de vedere. În ce privește domeniul de aplicare recomandat de către Curtea de Conturi și documentele necesare, cu siguranță că vă interesează și punctul nostru de vedere. Sunt convins că noi am uh, prezentat toate documentele pentru uh, audit, documentele uh, care avem dreptul să le facem publice, pentru că există articolul 27, secțiunea 2, de um, activitatea noastră și există aici precizări și în regulamentul privind mecanismul uh, de supraveghere. Noi trebuie să facilităm uh, auditarea și să furnizăm echipei uh, de auditori uh, documentele. De altfel, uh, au fost peste 250 de documente pe care le-am prezentat, am avut multe întâlniri, unele documente ca cel, procesele verbale ale ședințelor organismului de, și Consiliului de Supraveghere nu au putut să fie furnizate pentru că auditul ar fi trecut dincolo de ceea ce își propuneau eficacitate um, în analiză, ci ar fi depășit până la urmă această competență. Deci noi avem și uh, informații care provin din, uh, de la terți și pe care nu putem să le dezvăluim. Dar asta nu înseamnă că uh, nu am furnizat informații suplimentare curții de conturi. ECA, de pildă, a solicitat pentru diverse categorii de supraveghere situații uh, excepționale, situații de criză. Uh, Um, a cerut uh, programe de evaluare și un uh, flux uh, integral de documentare până la notificarea deciziei care s-a luat în legătură cu Um, anumite bănci și nu am știut de ce aceste documentații care erau individualizate pe bănci ar fi fost necesare pentru această analiză. Noi avem și obligații de confidențialitate, nu avem dreptul să punem la dispoziție toate documentele privind relația cu bănci individuale. Dar noi am produs un document special în care am um, menționat o serie de decizii, dar într-o manieră uh, anonimă. Deci am făcut tot ce a stat în puterea noastră să existe un echilibru între uh, obligațiile curții de conturi și, pe de altă parte, domeniul de aplicare uh, al uh, mandatului. Și dați-mi voie să vă amintesc că rațiunea pentru a limita mandatul uh, Curții de Conturi pe analiza eficacității uh, Consiliului de Supraveghere este uh, să garantăm până la urmă independența Băncii Centrale Europene. A fost un regulament necesar care uh, Uh, trebuia să respecte și aceste prevederi ale uh, legislației primare, iar regulamentul mecanismului de supraveghere are un cadru robust de uh, responsabilități. Și este vorba și de un acord interinstituțional cu Parlamentul European și cu Consiliul care este în funcțiune. Printre altele este vorba și de revizuiri operate de către Comisia Europeană. De asemenea, furnizăm informații Parlamentului. Au existat audieri organizate de Daniel Lui în legătură cu deciziile referitoare la diversele băci. Deci, noi încercăm să respectăm uh, toate aceste responsabilități care ne uh, revin și eu cred că uh, trebuie să ne gândim și la contextele naționale, pentru că noi am uh, analizat și mandatul auditorilor naționali și nu există situații în care nu există un mandat pentru supervizare sau există un mandat restricționat în ce privește eficiența managerială. Deci, din punctul nostru de vedere, nu există o lacună în ce privește auditarea și rămânem deschiși în colaborare cu Curtea Europeană de Conturi pentru ca și uh, Curtea de Conturi să poată să-și ducă la îndeplinire mandatul. Uh, repet, salut recomandările primite din partea curții și, așa cum a spus și domnul Mates, suntem de acord cu uh, toate constatările Curții Europene de Conturi. Mulțumesc foarte mult. Da, sigur că uh, este o problemă atunci când există uh, decizii legate de tipul de informații care pot fi furnizate cursii de conturi sau nu. Uh, nu este un caz aparte. Dar dau cuvântul și domnului Vali, care este raportorul nostru. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să mulțumesc curții de conturi pentru munca sa foarte utilă utilă și Comisiei de Control Bugetar. Sunt sigur că toate grupurile politice vor însuși aceste recomandări. Pentru început, mi-ar place niște detalii suplimentare din partea reprezentantei BC. De ce nu a fost garantată uh, un acces de plin la informare și la uh, documentare pentru Curtea de Conturi? Uh, le, legislația în materie spune că Curtea de Conturi are un acces mai amplu și atunci BCE trebuie să dea socoteală cetățenilor, deci aș vrea să înțeleg de ce nu s-a dat acces la aceste documente. Al doilea aspect, lacunele de care se face vinovat noul sistem de supraveghere. Uh, Curtea de conturi spune că auditul BCE-ul nu este comparabil cu ceea ce pot să facă autoritățile naționale. Sistemele bancare nu sunt, bineînțeles, omogene și uh, n-au cum să fie, având în vedere diferitele însușiri bancare, economice din diferitele state membre din zona euro. BCE are instrumente pentru a face un control aprofundat, însă Curtea de Conturi a spus că nu s-a întâmplat așa ceva. Din potrivă, niște slăbiciuni în ceea ce privește mecanismul eh, de evaluare, de supraveghere, de comunicare și apoi uh, procesul de evaluare prudențială nu a fost bine înțeles. Este foarte clar că în ce privește supravegherea există o lipsă de transparență și știm bine, așa cum au arătat și ultimii ani, există riscul de uh, avea niște decizii arbitrare. Și deci nu trebuie să lăsăm loc pentru astfel de decizii arbitrare. Uh, și, încă o dată, nici documentația furnizată curții și BC-ului nu a fost întotdeauna completă și atunci iarăși intervine caracterul arbitrar. Aș face o ultimă observație politică fundamentală. În supravegherea aceasta nu există loc uh, o evaluare a riscului sistemic. Noi am creat un sistem de supraveghere bancară care trebuie să evite riscurile sistemice și nu putem numai să combatem niște uh, crize. Trebuie să mergem mai departe pentru a prevedea ce riscuri există în viitor. Nu se poate uh, ca derivatele și alte produse financiare sofisticate să nu fie evaluate din punctul de vedere al riscurilor. Această bătălie împotriva acestor uh, derapaje trebuie să fie condusă cu multă fermitate. Economia reală în Europa suferă și nu trebuie ca ea să sufere din cauza că finanțele e, uh, sunt opace și atunci Um, instabilitatea mai mult uh, crește decât să scadă în aceste condiții. Așa cum a subliniat și Curtea de Conturi, aș sublinia faptul că politica monetară uh, și supravegherea uh, sunt, de fapt, conduse de aceeași instituție și atunci risc de conflict de interese. În aceste condiții vreau să întreb dacă s-a făcut o analiză de riscuri privitor la acest posibil conflict de interese. Și asta întreb și BCE-ul. Cum se ocupă de acest potențial conflict de interese? Pentru că, da, pe plan intern există o separare ferma, formală între uh, cele două activități, dar până la urmă e vorba de aceeași instituție, de aceeași umbrelă și vreau să cer comisiei în sfârșit ca odată la trei ani să uh, Comisia Europeană s-a angajat să publice un raport o dată la trei ani în ceea ce privește această supraveghere prudențială, însă Comisia nu a uh, făcut ce trebuia să facă. Este puțin uh, îngrijorător faptul că BCE-ul se mișcă uh, în mod opac. Nu există un instrument democratic de control asupra acestei bănci pentru că uh, BCE-ul are din ce în ce mai multe prerogative uh, care cresc exponențial și atunci Comisia trebuie cumva să exercite un control uh, politic asupra acestei instituții, mai ales în vremuri de criză. Instrumentul de supraveghere trebuie să se ocupe încă o dată de cauzele profunde ale crizei pentru că poate că am gândit prost instrumentul, ne-am gândit mai mult la consecințe și nu la cauze și atunci riscul este ca sistemul să fie încă și mai instabil pentru că nu înțelegem care au fost greșelile inițiale, păcatul original cu aceste proiecte aș mai avea și alte observații pe marginea celor spuse de Curtea de Conturi, dar, bineînțeles, aș dori să văd ce cred și colegii de la ECON și de la Control Bugetar cu privire la toate aceste comentarii. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Începem dezbaterea. Domnul Hayes va fi primul vorbitor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Și uh, salut uh, acest raport al Curții de Conturi privind mecanismul de supraveghere și apreciez de asemenea contribuția domnului Vali. Este important să spunem că acest mecanism a fost stabilit în toiul unei crize a instituțiilor bancare. Ne-am dorit un sistem unic de supraveghere uh, nu uh, doar în raport cu băncile importante, așa cum a spus și Daniela Nordan, și pentru a stabili niște standarde minime uh, pentru băncile de mai mici dimensiuni, non-sistemice, care funcționează în Uniunea Europeană. Și dacă s-a întâmplat acest lucru în toiul crizei, asta nu înseamnă că nu putem schimba modul în care transparența și controlul efectuat eh, de către Banca Centrală Europeană să eh, poată fi revăzut, pentru că nu trebuie să fie neapărat un regulament bătut în cuie. Este un organism mare cu o puternică amprentă în sistemul nostru bancar. Și eu sunt uh, convins că atunci când va veni Daniela Nor în comisia noastră, în Econ, ea este un uh, oficial foarte competent, unul dintre cei mai competenți oameni pe care i-am cunoscut și uh, uh poate vorbi despre modul în care acest mecanism unic a funcționat în momentul în care a fost înființat. Dar trebuie să ne gândim și la viitor și cred că este nevoie să revizuim puțin regulile, de, pentru că să ne gândim la raportul care s-a obținut uh, cu un uh, an uh, în urmă în legătură cu bailout-ul irlandez. Să ne gândim atunci că și în Comisia Econ s-a discutat despre asta, dar mm, a existat o lipsă de documente care au fost furnizate um, și, din nefericire, nu există nici acum documente eh, complete din partea mecanismului de supraveghere înspre eh, cei care evaluează activitatea. Deci accept că s-au eh, schimbat multe că s-au făcut demersuri importante în ce privește mecanismul unic de supraveghere, dar asta nu înseamnă că el nu este perfectibil. Iar problema transparenței este esențială pentru ca publicul larg să înțeleagă necesitatea de a dispune de un mecanism uh, unic de supraveghere. Iar dacă uh, în Uniunea Europeană există o monedă unică, atunci trebuie să existe de-a lungul uh, întregului sistem european și uh, un mecanism unic de supraveghere, dar este important ca informațiile care sunt furnizate Parlamentului și cursii de conturi să fie suficiente. Amintesc că am avut o discuție și cu domnul Draghi și um, informațiile primite în cadrul schimbului de experiență nu sunt suficiente. Deci, și câteva observații finale. Nu cred că este acceptabil pentru Banca Centrală Europeană să facă o selecție a documentelor pe care le pune la dispoziție curții de conturi. Curtea de conturi este cea care trebuie să decidă până la urmă dacă sunt respectate standardele um, stabilite sau nu. Este inacceptabil, indiferent uh, pentru ce agenție um, Um, să decidă ea ce documente furnizează uh, pentru uh, auditare. Și um, revizuirea uh, la trei ani, care a fost stabilită pentru decembrie anul trecut, să nu fi avut loc, de fapt. Deci, 12 din cele 13 eh, propuneri care au fost făcute de către Curtea de Conturi la adresa mecanismului de supraveghere au fost până la urmă eh, acceptate și cred că este deja salutar eh, acest lucru, dar este nevoie de un schimb de bune practici pentru că Există și o responsabilitate față de Parlamentul European uh, și în felul acesta față de cetățean. Mulțumesc foarte mult, dar cred că dialogul monetar nu are nimic de a face cu uh, mecanismul de auditare și uh, Parlamentul de multe ori și-a exprimat gratitudinea față de modul în care uh, auditarea se derulează. Am dorit să fac această precizare. Pervanș Perez are cuvântul acum. Da, există în continuare interpretare? Da, mulțumesc, este foarte important uh, să avem această întâlnire comună între Comisia, uh, Comisia de Control Bugetar pentru că mm, sunt uh, întotdeauna interesată de modul în care Curtea de Conturi poate să-și desfășoare activitatea și cred că uh, cei care uh, au responsabilități în ce privește mecanismul unic de supraveghere trebuie să uh, conlucreze. Da? Este până la urmă și un câmp de luptă și există o serie întreagă de instituții tinere care au fost înființate. Dacă uh, vedem amploarea sarcinilor uh, pe care trebuie să le desfășoare uh, mecanismul unic de supraveghere este o mare provocare, de fapt. Este este o mare diversitate între diversele sisteme bancare. Trebuie să găsești echivalente atunci când de derulezi uh, o, o um, supraveghere. Deci uh, trebuie să te concentrezi pe diverse aspecte uh, care pot fi până la urmă și erori în procesul de rodaj. Dar până la urmă este o instituție de care avem mare nevoie și este piatra uh, unghiulară a Uniunii Bancare pe care noi dorim să o realizăm de la o zi la alta, făcând progrese în acest sens. Dar trebuie să fie uh, dorința de uh, a ameliora în continuare activitatea mecanismului unic de supraveghere și cred că în cadrul unei analize critice trebuie să vedem care sunt modurile în care culturi foarte diferite se articulează până la urmă ca să nu aruncăm copilul odată cu apa din copaie. Deci trebuie să putem permite o bună supraveghere a băncilor care funcționează pe plan național în diversele state membre, dar să nu fragilizăm arhitectura care a fost concepută în acest scop. Deci nu, trebuie să ne gândim că pot să existe și dificultăți de uh, început atunci când instaurezi o instituție nouă. Există defecte incipiente dar, până la urmă, uh, va fi o instituție esențială și dacă ne gândim la metodologia folosită, la modul foarte hotărât în care se acționează, modul în care se efectuează recrutarea personalului uh, și ritmul de muncă foarte alert, eu cred că acest raport vine puțin prea devreme. Mulțumesc, domnul Burkhard Balz. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Curtea Europeană de Conturi uh, are sarcina, conform uh, regulamentului uh, mecanismului de supraveghere, să verificem și managementul băncilor și noi am acordat un mandat din acest punct de vedere și cred că regulile și concluziile curții de conturi trebuie să fie luate foarte în serios. Din punctul meu de vedere există o lacună atunci când competențele de supraveghere de pe plan național sunt transferate pe plan comunitar dar în același timp uh, uh, instituțiile naționale uh, nu acționează în baza acelorași principii, atunci există până la urmă o lacună pe care noi trebuie într-un fel să o umple. Deci să ne gândim că Banca Centrală Europeană trebuie să se bazeze pe transparență și să uh, partajeze până la urmă informațiile. Noi, împreună cu Banca Centrală Europeană, avem un acord interinstituțional în care se prevede că um, orice transferare de sarcinilor de um, um, supraveghere pe plan comunitar trebuie să corespundă unor principii comunitare. Și uh, Banca Centrală Europeană ă, nu ă, este scutită de această responsabilitate pentru că este până la urmă Banca Centrală ă, monetară. Și am următoarele întrebări pe care le adresez cursii de conturi. Ce posibilități vedeți dumneavoastră pentru ca Banca Centrală Europeană să fie obligată să coopereze mai intens și mai transparent și există? dorința să existe un acord interinstituțional încă Banca Centrală Europeană și Curtea Europeană de Conturi. Ați întreprins pași în această direcție? Și pentru că doamna Lautenschläger este și domnia sa prezentă, ce spune Banca Centrală Europeană în acest sens? Mulțumesc! Următorul pe lista vorbitorilor este domnul Tacula. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc uh, colegilor de la Curtea de Conturi, coleg, mulțumesc domnului Mates, îi mulțumesc și domnului uh, colegului nostru Marcovali pentru contribuția sa. Așa cum se spune, mecanismul de supravizare unică este unul complex. El face parte din tentativa mai amplă de a avea o uniune bancară. În acest raport, din acest raport trebuie să înțelegem cum funcționează acest nou sistem de supraveghere unică. Pentru asta e nevoie de o cooperare strânsă cu Curtea de Conturi. De asemenea, transparență și încredere între celelalte instituții vizate, dar și în raport cu statele membre. În sfârșit, trebuie ca mecanismul de supraveghere unică trebuie să fie concentrat pe acele sarcini mai complicate. Bineînțeles, ca orice nouă structură, problemele persistă și bineînțeles că în timp lucrurile se vor rezolva. Se subliniază astfel nevoia unei evaluări constante. Thank you, uh, Ayala Sender. Mulțumesc, urmează doamna Ayala Sender. Mulțumesc foarte mult, domn domnule președinte. Uh, Aș dori să-l scuz pe domnul Cătălin Ivan, care trebuia să fie prezent la această dezbatere, dar nu poate să vină. Am urmărit această dezbatere, îi mulțumesc domnului Vali, pentru că a pus degetul pe rană și a aprofundat o serie de chestiuni, de preocupări exprimate de către Curtea de Conturi în acest prim raport care se referă la mecanismul uh, de supraveghere. Um, doamna Bereș spune că este un mecanism încă la începuturile sale, nu trebuie să-l sacrificăm. Curtea spune că, totuși, lansarea, în general, a fost una de succes. Și acum, bineînțeles, e normal uh, să existe și niște probleme, probleme care sunt identificate în cadrul acestui raport. Curtea de conturi a, a evaluat foarte bine situația, având în vedere contextul deosebit de complex, de delicat <clears throat> și este foarte clar că avem un raport care eventual pune în evidență un uh, oarește conflict de interese. Asta este una. Pe de altă parte, nu putem să primejdim uh, o instituție atât de importantă precum este Banca Centrală Europeană. Această bancă s-a dotat cu o serie de garanții proprii care îi permit uh, să evite conflictele de interes. Bineînțeles că trebuie evaluate canalele de comunicare dintre BCE și diferitele uh, agenții și entități supervizate. Noi suntem uh, interesați de subiect, am avut un raport anul trecut Ehm, în acest sens. Eh, trebuie văzut eh, ce înseamnă asta în materie de eh, resurse umane, de tipul de inspecții și de controle efectuate și așa mai departe. Însă ar trebui să cerem băncii centrale europene să nu precupețească niciun efort și să pună la dispoziție toate documentele necesare pentru a ușura uh, Uh, munca curții de conturi pentru a spulbera orice fel de îndoieli sau preocupări care pot să fie menționate. Așa cum am spus și cum s-a spus aici, trebuie să se facă o distinție, orice ar fi, între partea de supraveghere monetară și cea de supraveghere bancară. Este foarte delicat acest exercițiu Uh, băncile naționale, în general. Se știe bine cum reacționează în momentul în care există intervenții uh, monetare sau tentative de intervenții monetare. Acestea sunt întotdeauna privite din afară, dinăuntru mai bine zis, cu multă circunspecție. Deci, încă o dată, trebuie să fim uh, atenți. Sistemul nostru bancar are nevoie de o supraveghere, bineînțeles, uh, dar uh, una echilibrată, așa cum este echilibrată și abordarea curții de conturi, așa cum echilibrate sunt și recomandările sale. Sperăm că ele vor fi preluate de BCE. Nu trebuie să mergem să facem mai mult decât ce ne cer aceste recomandări recomandările care sunt pertinente uh, trebuie respectate și de ele depinde viitorul uh, Uniunii noastre. Probabil că veți înțelege că sunt sceptic față de poziția uh, domnului Vali, însă sunt mereu impresionat de modul în care Curtea de Conturi își face datoria. Întotdeauna am fost uh, S-a spus că BCE nu poate să, alege, să aleagă ce supraveghează și ce nu. Dar orice ar fi, cred că recomandările curs de conturi merită ascultate. Banca, Uniunea Bancară își dorește să existe mai multă transparență, mai multă unitate și mai multă siguranță pe piețele bancare unificate. Și mecanismul uh, de supraveghere unică reprezintă un pilon din cei trei la care stau la baza Uniunii Bancare. Uh, ceilalți doi piloni, uh, în urma crizei financiare, s-au prăbușit, putem să spunem, astăzi. Ni s-a spus că nu se putea ști ce se va întâmpla, însă Bineînțeles, nu putem să prevedem viitorul, dar ar fi o idee bună să învățăm din uh, greșelile trecutului. În 2007, uh, mă refer la o situație din Irlanda, uh, situația Unicredit. Cineva spunea sau a raportat că Unicredit încălca complet legislația în ce privește acordarea de credite. El a fost ignorat la vremea aceea. În 2008, toate băncile irlandeze s-au uh, uh, prăbușit și uh, au fost apoi uh, supuse acelui bailout cu, cu 70 de miliarde de uh, euro. Și atunci se pune întrebarea dacă o bancă a mințit, nu cumva toate ar putea să mintă. Suntem la zece ani după această situație, continuăm să plătim ani și ani de zile, uh, câteva miliarde în fiecare an pentru a recupera oalele sparte. Asta înseamnă că uh, banca uh, a mințit și tot ea a primit niște bani. Ce înseamnă? Înseamnă că nu se aplică așa cum trebuie regulile prudențiale. Și astăzi Um, Banca Națională a Irlandei nu ascultă persoane cum ar fi această persoană Sugarman de la Unicredit. Ar trebui ca BCE-ul direct să investigheze direct problema cu Jonathan Sugarman și să se intereseze de acest lucru pentru că Banca Națională Irlandeză nu face nimic. Înțelegem că sistemul este la început, este un sistem uh, căruia îi cresc dinții, dar uh, acești dinți ne costă cam mult și oamenii înțeleg uh, că așa stau lucrurile. Este foarte clar că această corupție ne sufocă. Uh, și ni se spune, sau li se spune oamenilor că este prea târziu acelor oameni care aveau bani la banca respectivă. Ar trebui ca BCE-ul să facă ceva. Mi-ar place să se facă ceva în acest sens. Doamna Lizenfeld. Are cuvântul doamna Lizenfeld din partea FISMA. Dar mai e și domnul Viegas uh, din partea UE înainte. Obrigado. Mulțumesc. voi fi succint. Vreau să vă spun care sunt ideile noastre ale GUE. Noi ne dorim un control public al uh, finanțelor. Chestiunea creditelor este mult prea importantă pentru a fi uh, lăsată numai în mâna instituțiilor bancare private. Aceasta este poziția noastră de plecare. Acestea fiind spuse, având în vedere acest mecanism de supraveghere unică, pentru noi el ridică mari probleme, avem mari rezerve, din motivele care au fost deja invocate aici și care merită să uh, ducă și la niște răspunsuri. Există un conflict de interese între politica monetară și supravegherea bancară, care sunt făcute în una și aceeași uh, instituție. Ne trebuie răspunsuri. Apoi lipsa de mijloace. O astfel de centralizare presupune o serie de mijloace pe care se pare nu suntem în stare să le atribuim acestui mecanism și atunci este important să existe o coordonare între mecanismul de supraveghere unică și băncile naționale și autoritățile naționale de profil. De asemenea, trebuie să se spună clar de unde vor veni aceste mijloace. Mecanismul de supraveghere este bazat pe niște date care vin de la bănci. Am dorit să știm mai multe în legătură cu partea tehnică a acestui transfer de date. Cum se întâmplă asta? Știm că băncile au propriul lor model sau propriile lor modelizări ale datelor și atunci în ce măsură aceste date uh, chiar sunt evaluate, obținute în mod autonom. Mai este și problema acelui shadow banking. Există bănci care pot să pară că au un bilanț uh, pozitiv Uh, sănătos, dar folosesc uh, securi, uh, titrizarea pentru a-și curăța bilanțul contabil de acele active mai dubioase cu, cu diverse activități dubioase în diverse fonduri și așa mai departe. Nu cumva aceste bănci din umbră, acest sistem bancar din umbră este astfel consolidat prin sistemul nostru. Și o ultimă întrebare. M-aș referi la acele too big to fail, acele bănci care sunt prea mari pentru a da faliment. Nu cumva n-ar trebui ca în această structură, nu numai în mecanismul de supraveghere unică, ci în general în acest context să facem ceva pentru a face o separare între băncile comerciale cu amănuntul și activitățile de investiții bancare. Mulțumesc foarte mult! Comisia nu dorește să ia cuvântul. Bun dau cuvântul apoi uh, pentru răspuns uh, doamnei de la BCE. Nu, întâi curții de conturi. Curtea de conturi întâi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În ce privește accesul la documente, am plecat de la definiția respectivă și anume că audităm uh, operațiunile pe care le desfășoară această bancă în cadrul uh, activităților de supraveghere. În acest context am solicitat documentele respective, dar BCE nu a comentat în niciun moment în legătură cu recomandările pe care nu le-am făcut. Nici o clipă BCE-ul nu a spus că ne-am fi depășit atribuțiile. În ce privește confidențialitatea față de părți terțe. Atunci când auditor privat evaluează conturile uh, unei companii private, cere niște informații confidențiale de la ea. E ceva firesc. Dar bineînțeles că automat el este obligat uh, să respecte caracterul confidențial al acestor date și informații. Și de ce să nu se aplice asta și în contextul auditului public? Apoi, dacă nu cumva trebuie să se aplice aici un acord interinstituțional. Vreau să vă spun că Curtea noastră de conturi încă nu știe ce direcție va urma. Noi uh, așteptăm uh, deliberările Parlamentului. Vrem să știm și ce poziție va avea Comisia după ce își va publica propriul raport în legătură cu mecanismul de supraveghere unică. Dacă așa se va întâmpla, nu înseamnă neapărat că succesele se vor vedea imediat. E o posibilitate. Dar să nu ne așteptăm că aceasta să fie o soluție miracol. Asta e tot ce vreau să vă spun. Thank you. Mulțumesc. Doamna Lautenschläger, mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să soluționez o neînțelegere, pentru că toate informațiile pe care Comisia Europeană le necesita și pe care dumneavoastră le-ați solicitat, domnule Vali, au fost transmise de către noi și în ceea ce privește operațiunile în ansamblu, documentația a fost transmisă de către BCE și noi așteptăm doar raportul, deci nu este raportul nostru, ci raportul Comisiei UE. Din perspectiva noastră, lucrurile sunt încheiate de multe luni. Revenind acum la întrebarea dacă analizăm chestiunile care trebuie și nu doar riscul de credit. Vă asigur că analizăm toate tipurile de risc. Riscul operațional, precum cel cibernetic, riscul de piață, derivate, active de nivel 3, securitizare, mm, activitățile bancare de investiții și le facem în detaliu, așa cum procedăm și pentru riscul de credit. Nu vrem să ignorăm niciun tip de risc. Înțelegerea noastră sau accepțiunea noastră este că doar bănci puternice, rezistente, cu suficient capital și suficiente lichidități și cu un, o gestiune a riscului adecvată și bine funcțională și cu strategia de afaceri de asemenea funcțională vor putea deservi economia reală pe termen mediu și lung. Și acest lucru presupune stabilizarea riscul de credit, riscul de piață și riscurile operaționale, fără niciun fel de diferențiere. Și nici măcar nu este arbitrar în ceea ce privește implementarea, pentru că, da, în um, regulamentul unic, ni se lasă loc de interpretare, dar trebuie să răspundem nu doar cu privire la eficiența operațională, dar iată că avem și cea de-a opta evaluare a FMI în ceea ce privește capacitatea noastră de analiza riscul de credit, mar, uh, riscul de piață, deci active de grad 3, derivate, riscuri operaționale și, de asemenea, Comisia Europeană a analizat eficacitatea noastră, de asemenea, avem și un departament de audit intern care analizează aceste lucruri și există reguli foarte clare, atât la nivel global cât și la nivel european, cu privire la tipurile de evaluări care trebuie efectuate. Este foarte clar din cadrul reglementării european că trebuie să înțelegem strategia de afaceri, strategia de risc și toate riscurile inerente unei anumite bănci. Deci nu penalizăm riscul de credit doar, ci analizăm toate aceste aspecte. Acum, în ceea ce privește conflictul de interese prin suprapunere. Vă asigur că avem principiul separării implementat la nivelul DCE, iar serviciile noastre partajate, precum IT, resurse umane, um, gestiunea clădirilor, serviciile juridice, ei nu fac politică, nu redactează politici. Acest lucru revine Consiliului de Supraveghere și um, uh, managementului de nivel superior. Eu, în calitate de mm, vicepreședinte a bordului eh, MUS, am însă și această dublă calitate de membru în Consiliul de Supraveghere al BCE, dar serviciile partajate nu influențează maniera în care efectuăm noi supravegherea. Revenind acum la întrebarea dacă alegem ce să transmitem curții europene de conturi, vreau să vă asigur că și în acest caz, fiecare solicitare venită din partea Curții de Conturi a fost analizată din punct de vedere juridic în ceea ce privește obligațiile care ne revin din partea colegiuitorului. Este foarte clar că la fiecare audit există informații care vizează și terțe părți. însă se face o trimitere foarte clară în regulamentul MUS, în care se specifică că suntem um, autorizați să oferim informații a unor bănci către un terț doar dacă acel terț are nevoie să le cunoască. Și aici Sper că um, Curtea de Conturi ne va audita și cu privire la îndeplinirea uh, acestei obligații de confidențialitate. Apoi, suntem obligați să analizăm orice fel de solicitare din această perspectivă, dacă are nevoie să știe respectivul, uh, respectiva instituție care face solicitare. Și apoi, sigur, se pune aici întrebarea de ce oare vă trebuie anumite tipuri de date al unei bănci pentru a vedea dacă managementul nostru este eficient. <coughs> Interpretarea se va opri în două minute, spune președintele, pentru că și raportorul mai trebuie să intervină. Cum um, da, folosim datele? Asta a fost ultima întrebare, dacă mi-aduc bine aminte. Noi uh, introducem datele într-un bazin și facem pragul de referință și încercăm să restricționăm cât se poate de mult informațiile arbitrare. Încercăm, facem analize cantitative, arătăm cum ajungem la evaluarea diferitelor tipuri de riscuri prin aceste valori de referință, prin compararea datelor mm, unor bănci cu modele similare de afaceri. Mulțumesc foarte mult, foarte succint, domnul raportor, două minute, da, mulțumesc. Încercând să deslușesc puținițele acestei dezbatere care a fost foarte interesantă am uh, constatat că toți colegii au manifestat un interes care trebuie aprofundat și la nivel de dezbatere politică. Toată lumea a spus că este nevoie de mai multă transparență și de asumarea răspunderii la nivelul BCE și este nevoie să înțelegem mai bine aceste mecanisme care cer uh, confidențialitatea anumitor informații. În acest sens, trebuie să se ajungă la o soluție pentru a garanta transparența, care este o cerință din partea tuturor grupurilor politice. Oricum, uh, vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit și fiecare va face o proprie evaluare. În ceea ce privește chestiunea politică în sine, sigur, există o divergență, dar aici știm că există perspective diferite care, în opinia mea, nu ar trebui să existe pentru că suntem cu toții europeni în sensul de persoane care trăiesc pe acest continent și dacă se creează un instrument monetar care ar putea duce la dezagregare, acest lucru trebuie mai bine analizat. Înainte însă să ne acuzăm reciproc, cred că trebuie să evaluăm care sunt argumentele. Cei care critică moneda euro, de fapt, arată divergențele care există în cadrul Uniunii Economice și Monetare și încearcă să găsească uh, soluții în comun. Haideți să nu creăm ziduri, ci să discutăm temele și să nu venim doar cu cuvinte de gen acuzarea populismului, când de fapt este nevoie doar de a găsi soluții fără uh, păreri preconcepute. Just a couple of observations, because indeed it's been a very useful... Mulțumesc, cred că a fost un schimb de vederi foarte util și BCE a punctat o serie întreagă de chestiuni interesante, dar cu un lucru nu sunt de acord, pentru că am avut multe discuții în ceea ce privește MUS, în ceea ce privește activele de grad 3 și de nivel 3 și membrii relevanți ai MUS ne-au spus că, într-adevăr, nu există resurse umane suficiente pentru a face o evaluare a acestor active. Eu cred că aceste chestiuni încă nu sunt pe deplin examinate. De înțeles, datoră, datorită și complexităților, dar a nega problema nu cred că este soluția corectă. Trebuie recunoscută și trebuie să vedem cum anume poate fi analizat și acest risc mai bine. Pe de altă parte, sunt conștient de limitările tratatelor care acordă mandat specific de auditare pentru Curtea de Conturi în ceea ce privește mecanismul de supraveghere. De asemenea, această divizare a responsabilităților în ceea ce privește BCE-ul este un lucru clar care o să vă răstig la audit. Sigur, chestiunile de transparență sunt foarte relevante, vom ține cont de ele, vom ține cont de asemenea și de părerea Comisiei de Control Bugetar, care răspunde mult mai direct de această problemă și acestea fiind spuse, vă dau și dumneavoastră cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Înțeleg poziția curții și uh, regulamentul Consiliului, articolul 27, este foarte clar. De aceea Așteptăm să vedem care sunt uh, pașii următori pe care intenționează să ia curtea și dacă ne-ați informa și înscris uh, când se va face acest lucru, vom fi recunoscători. Mulțumesc foarte mult, încheiem această reuniune. Mulțumesc pentru participare.